Bună dimineața tuturor. doamnă președintă Carianceva, domnule vicepreședinte Dombrovski, stimați eurodeputați, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, este o plăcere să vă spun bun venit la a șaptea ediție a Săptămânii Interparlamentare Europeană. Este un eveniment organizat în fiecare an și este cel mai important eveniment interparlamentar din calendarul nostru. În acest an, 123 de membri din 27 de state membre ale Uniunii Europene, reprezint 56 de adunări parlamentare, sunt prezenți. Alături de noi sunt uh, reprezentanți din patru țări candidat, Uh, și din partea uh, Elveției și Nor- Norvegiei. Parlamentele naționale au un rol cheie pentru a apropia și mai mult politicile europene de cetățenii europeni, un obiectiv pe care mi l-am stabilit eu în calitate de președinte al Parlamentului European. Trebuie să găsim modalități de a spori încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și în instituțiile sale. Trebuie să oferim o nouă viziune pentru viitorul Europei, să propunem acțiuni concrete care să întărească Uniunea Europeană în următorii ani în beneficiul tuturor europenilor. Din punctul de vedere al Parlamentului European, cooperarea interparlamentară și schimbul de cele mai bune practici între adunări sunt esențiale pentru a nutri dezbaterea legată de viitorul Uniunii Europene. Și permiteți-mi să continui în limba mea maternă. Stiamo discutendo delle... În aceste două zile vom discuta eficacitatea semestrului european, coordonarea politicilor europene, stabilitatea, creșterea economică și guvernanța economică. După 10 ani de criză, redresarea economică reprezintă fără nicio îndoială o veste bună, însă vedem că există o distanță tot mai mare între săraci și uh, săraci, între regiunile dezvoltate și cele care au rămas în urmă. Un mare procent al avuției se află în uh, se regăsește în rândul uh, celor mai bogați 15% din societățile noastre și aceste di- um, diferențe duc la un um, șomaj răspândit în rândul tinerilor. 23% din tinerii între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă. Noile generații de tineri au perspectiva mai proastă de viitor față de părinții lor. Este o tendință globa- globală din punct de vedere economic. Libera circulație a capitalului și piețele deschise au promovat competitivitatea, însă au dus la asemenea la o concurență neloială și la o slăbire a standardelor de mediu. Migrația, un fenomen deseori necontrolat și alte chestiuni au dus la probleme majore și la frustrări în rândul populației. Oamenii se simt excluși din punct de vedere social și singura posibilitate de a combate toate aceste tendințe este de a găsi soluții concrete. Putem să găsim aceste soluții doar dacă vom fi uniți, doar dacă vom lucra împreună vom putea să găsim uh, soluțiile acestor probleme transfrontaliere. În plus, trebuie să ne asigurăm că suntem uh, actori uh, pe piața internațională alături de China, Federația Rusă și India. Principala provocare cu, cu care ne confruntăm are o natură dublă. Nu este suficient să promovăm creșterea economică, va trebui să ne asigurăm că această creștere economică va duce la crearea de locuri de muncă pentru un număr cât mai mare de oameni. Doar așa putem să respectăm uh, demnitatea uh, cetățenilor europeni. Revoluția digitală, inteligența artificială reprezintă o provocare din punctul de vedere al competitivității și avem nevoie de politici care să însoțească acest proces, această tranziție. Trebuie să investim mai mult în pregătirea profesională a lucrătorilor, astfel încât aceștia să dobândească noi uh, aptitudini. Trebuie să examinăm situația platformelor uh, digitale, un uh, gigant internet de, de, din domeniul internetului nu trebuie să fie singurul care să stabilească ce înseamnă protecția consumatorilor, de exemplu, pentru a ne păstra credibilitatea, pentru a garanta bunăstarea cetățenilor, trebuie să existe o, o, un sistem fiscal echitabil. Am pus uh, bazele proiectului european prin piața unică și prin uh, moneda unică euro, însă mai avem un volum mare de muncă. Piața trebuie să-și dezvolte la maxim potențialul în domenii cum sunt uh, serviciile, energia și tehnologia digitală. Trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, să ajutăm mai mult întreprinderile mici și mijlocii și consumatorii, să contribuim la reducerea diferențelor între regiunile cele mai puțin dezvoltate și cele mai bogate după piața, după Uniunea Bancară, după Uniunea Piețelor de, de Capital, trebuie să promovăm și o uniune fiscală și una politică. Nu putem să avem aceeași mon- monedă dacă nu există o adevărată convergență economică și socială. Dreptul mare, riscurile economice și financiare trebuie să fie reduse prin intermediul unor uh, instrumente partajate. În, fe- în februarie anul trecut, Parlamentul European a adoptat trei rapoarte menite să îmbunătățească guvernanța economică în Uniunea Europeană. Susținem ideea creării unui minister de finanțe uh, european care să coordoneze acțiunile și reformele necesare în Uniunea Europeană, trebuie să investim uh, mai mult în cercetare și în dezvoltare, astfel încât Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă uh, zonă din lume. Parlamentul European susține de asemenea crearea unui uh, fond monetar european, transformarea mecanismului european de stabilitate într-un asemenea fond european european, însă pentru acest lucru avem nevoie de o, guvern, de o guvernanță economică transparentă. Tocmai de aceea, Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar trebui să fie implicate tot mai mult în procesul decizional și ar trebui să coopereze și mai strâns între ele. În acest an, în calitate de președinte al Parlamentului European, am făcut tot ceea ce a ținut de mandatul meu pentru am asigurat că deciziile europene țin cont de interesele cetățenilor europeni. Parlamentul European este, o, în primul rând, o instituție europeană direct aleasă care uh, trebuie să uh, dispună de prerogativă de monitorizare, de examinare a propunerilor făcute de Comisia Europeană. Parlamentul European este colegiuitori pe plan european și dorim să ne exercităm uh, competențele în colaborare cu parlamentele naționale și parlamentele naționale trebuie să urmărească de aproape ce facem noi pentru a se asigura că principiul subsidiarității este respectat. Această cooperare este una extrem de valoroasă pentru că pune în centrul acțiunilor noastre politice cetățenii europeni. Pentru că dacă Parlamentul European și parlamentele naționale își pierd acest uh, rol, atunci cetățenii europeni nu se mai află în centrul proiectului european, ceea ce subminează acest proiect democra- uh, democratic. Tocmai de aceea sunt convins că trebuie să fim precauți în aceste uh, vremuri foarte sensibile. Acum este foarte important ca Parlamentul European să-și desfășoare activitatea și activitatea Parlamentului European împreună cu activitatea Parlamentelor Naționale sunt extrem de importante pentru că parlamentele sunt legătura între ramura executivă a puterii și oamenii. De aceea trebuie să lucrăm în interesul cetățenilor noștri. Scopul acestei săptămâni europene interparlamentare este o implicare sporită a parlamentelor naționale. Cele două secțiuni care urmează după această etapă introductivă vor discuta, pe de o parte, transformarea me- mecanismului european de siguranță în, într-un fond european uh, monetar și apoi viitorul, cadrului, uh, viitorul cadru financiar multianual. Cred că viitorul cadru financiar multianual va trebui să vină întâmpinarea preocupărilor cetățenilor, șomajul rândul tinerilor, combaterea migrației uh, ilegale, uh, să furnizeze finanțarea necesară pentru apărare uh, comună, însă trebuie să înțelegem că bugetul european nu trebuie să aibă un caracter pur de distribuire politica de coeziune rămâne în continuare importantă, trebuie să ne stabilim prioritățile politice care să aducă o plus valoare europeană care să ne permită să depășim criza actuală prin adoptarea celor trei rapoarte amintite deja prin, uh, în urma semnării declarației de la Roma din 23 martie anul trecut am demarat o dezbatere privind viitorul Europei. O dezbatere în care Parlamentul European s-a implicat uh, și el de asemenea. Am invitat mai, mai, mai mulți uh, șefi de stat și de guvern. Am avut o dezbatere împreună cu uh, primul ministru irlandez uh, și cu prim-ministrul croat. urmează să dezbatem și cu primul ministru portughez și cu cel și cu președintele Franței. Cred că este o dezbatere transparentă care va permite din nou Parlamentul European să se afle în centrul dezbaterii Europei. Nu este vorba de o dezbatere privind viitorul birocrației europene, ci despre o dezbatere legată de viitorul uh, sutelor de milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Uniunea Europeană. Ne dorim o dezbatere deschisă. În drept urmare, ne-am dorit să consolidăm procesul democratic dori să ajungem la legături și mai puternice între uh, noi și uh, dumneavoastră și vă mulțumesc pentru pre- uh, pre- prezență și acum dau cuvântul doamnei uh, Cvetana Caranceva, președinta Adunării Naționale din Republica Bulgaria. Уважаеми господин Каяни, уважаеми господин Домбровскис, Domnule președinte Tajani, domnule comisar Dombrovskis, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Ca președinte a Parlamentului Bulgariei, a Adunării Naționale a Bulgariei, aș dori să spun că îmi face foarte mare plăcere această ocazie de a coprezida conferința interparlamentară cu privire la stabilitate financiară și guvernanță economică. Este al treilea astfel de eveniment uh, al dimensiunii interparlamentare a, președinției bulgare și primul eveniment de altfel care are loc la Bruxelles, la Parlamentul European. Le mulțumim așadar gazdelor noastre pentru ospitalitatea lor. Dorim să conlucrăm pentru a atinge uh, stabilitatea financiară și pentru a obține uh, Uh, creștere economică în Uniunea Europeană. Este o plăcere și o onoare să deschid uh, ședința legată de reziliența Uniunii și de stabilizarea uh, Uniunii Economice și Monetare. Nimeni nu este de acord cu uh, ideea Europei la două viteze. Și în spiritul declarației de la Roma aș dori să fac apel la unitate, acum mai mult decât oricând. Motoul președinției bulgare Sloganul nostru este și sloganul Bulgariei de altfel. Uniți suntem puternici. CFM-ul este extrem de important. El aprofundează integrarea în zona euro și um, um, și prin politicile sale comune, Uniunea Europeană cofinanțează sectoare cheie din uh, statele membre, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială. În același timp ne confruntăm cu niște provocări importante și trebuie să dăm dovadă astfel de flexibilitate și eficiență. De aceea, aș dori să spun că Bulgaria, în timpul celor șase luni de președinție, se va strădui să aprofundeze integrarea Uniunii Economice și Monetare. Acest proces este foarte strâns legat de răspunderea democratică a instituțiilor zonei euro în fața reprezentanților aleși ai cetățenilor. Tocmai de aceea mă bucur foarte mult că vorbim despre o nouă abordare și că avem o discuție mai aprofundată pe subiect. și discutând în comun perspectivele și având o mai bună înțelegere a politicilor naționale, monetare, vom putea avea și o mai bună înțelegere a politicilor fiscale. Trebuie să ne concentrăm pe chestiuni specifice pentru zona euro și este important ca politicile să nu se suprapună într-unul și același domeniu. vom avea beneficii uh, dacă mai multe state membre vor deveni membre ale zonei euro. Și președintele Juncker a spus acest lucru foarte clar. Trebuie să vorbim despre viitorul Uniunii Europene și după Brexit. Pentru că Regatul Unit este unul dintre cei mai mari donatori neți, deci trebuie să discutăm despre felul în care va afecta Brexit viitoarele politici inclusiv CFM. Cu siguranță, efectele vor fi resimțite în întreaga Uniune Europeană, iar una dintre prioritățile noastre la președinție este reducerea uh, diferențelor economice și sociale în interiorul și între statele membre. Tocmai de aceea insist ca politica de coeziune să își uh, păstreze locul promis Uh, în uh, politica bugetară după 2020, pentru că uh, ea conectează investițiile prin structurile europene, fondurile de investiții și um, reformele structurale. Cred că această politică este deosebit de importantă pentru noi toți și tocmai de aceea este o prioritate. De aceea, strădania guvernului bulgar, a statelor membre și a instituțiilor europene de a reduce riscurile în sectorul ban- bancar și de a uh, finaliza Uniunea Bancară este binevenită. De asemenea, dorim să obținem un echilibru bun între finanțările provenite din bănci și finanțările din alte surse pentru că astfel putem să îmbunătățim rezistența sistemului bancar și să creăm noi uh, ocazii pentru IMM-uri, care sunt coloana vertebrală a um, economiei europene, la urma urmei. Soluția pentru stabilitate și prosperitate în Uniunea Economică și Monetară este coeziunea între statele membre. Dacă ne comportăm în mod responsabil și echilibrat, dacă avem ambiție și dacă avem o atitudine constructivă, putem obține acest lucru. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Următorul vorbitor este vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Valdis Dombrovskis responsabil pentru uh, dialogul social și euro. Domnule președinte Tajani, doamnă președintă Caraianceva, stimați membrii Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, vă voi vorbi acum despre aprofundarea economică, economică și monetară în Uniune. Perspectivele de îmbunătățire sunt mai bune decât uh, au fost foarte multă vreme. Oricum nu va fi ușor, dezbaterea este una oportună. Contextul economic este bun, suntem în al șaselea an de creștere și toate statele membre beneficiază de această creștere. Creșterea a depășit așteptările anul trecut și uh, se, lucrurile arată în bine în continuare. Uh, cifrele au fost de 2,4% creștere în 2017. Este o performanță robustă care va continua uh, cu 2,3% și 2,2% respectiv în 2018 și 2019. Deci, economia este destul de sănătoasă, șomajul a scăzut la cote mai mici decât uh, în ultimul deceniu, investițiile sunt mai bine stimulate acum și astfel se creează mai multe ocazii de revenire. Companiile și consumatorii au din nou încredere în economie și acest lucru poate să ducă la cifre și mai mari decât cele așteptate în materie de creștere. Există și riscuri, pentru că am văzut că există volatilitate pe piețe, însă aceste um, fluctuații se stabilizează rapid. Trebuie însă să ținem cont de ele atunci când evaluăm riscurile și, desigur, trebuie să ținem cont de impactul Brexit, de tensiunile geopolitice și uh, de uh, potențialele politici protecționiste și naționaliste. Da, situația este diferită de la țară la țară. Uh, reabilitarea economică a început mai repede în anumite țări și alte țări încă suferă de pe urma crizei și au cifre de șomaj mai mari dar perspectivele pentru Europa sunt bune în ansamblu și se pare că am depășit criza. Stimați colegi, comis Comisia și-a prezentat uh, viziunea sa cu privire la UM în raportul celor cinci președinți și în documentul de reflexie publicat anul trecut. S-a discutat foarte mult la Consiliu și la Parlament pe aceste teme și Doresc astfel să mulțumesc și parlamentelor naționale pentru sugestiile lor, pentru că au contribuit foarte mult la uh, cele două documente. Pachetul pe care l-am prezentat în decembrie oferă o foaie de parcurs și o propunere concretă de regulament. Așteptăm dezbaterile. Am vorbit despre această foaie de parcurs pentru că trebuie să acționăm și pe termen scurt, dar trebuie să avem și o viziune pe termen mediu și lung. Este nevoie să știm încotro, încotro ne îndreptăm după 2019 și până în 2025. Ne ghidăm după unitate, eficacitate și răspundere democratică. Unitate pentru că viitorul uh, statelor membre din zona euro și din afara ei sunt strâns legate și uh, toate statele membre care nu fac parte din zona euro vor, se vor alătura zonei euro. Și-au luat acest angajament, în afară de Unit. Zona euro este deschisă pentru toate statele membre. Este nevoie de guvernanță mai bună în statele membre și uh, pentru a putea adopta moneda euro și este uh, nevoie de răspundere politică și democratică. Uh, este nevoie ca rolurile să fie transparente și este nevoie de un dialog sporit între părțile interesate, societatea civilă, uh, partenerii politici de dialog și așa mai departe. Mai avem un an până la alegerile europarlamentare din 2019 și trebuie să profităm de el pentru a face progrese. Cred că am ratat o ocazie enormă dacă nu am face acest lucru. O prioritate urgentă în, uh, este finalizarea Uniunii Bancare. Uh, este binevenit angajamentul liderilor politici de a face din asta o prioritate. Progresul în acest domeniu poate fi atins dacă uh, se atinge obiectivul de a reduce riscurile. Europa trebuie să își consolideze și să-și diversifice sectorul bancar pentru ca acesta să poată să financeze economia așa cum uh, trebuie. Acum un an am prezentat un pachet cuprinzător pentru reducerea riscurilor pentru a îmbunătăți reziliența băncilor europene. Între timp, monitorizăm sănătatea sectorului și s-au făcut, făcut mari progrese în ultimii ani. În ultima lună am făcut un raport de progres cu privire la uh, creditele neperformante. Am descoperit că în ultimii trei ani uh, Uh, rata acestor credite s-a redus cu o treime. Ultimele cifre din 2017 uh, arată că această cotă de credite neperformante este la 6,7% pentru toată Uniunea. Însă, după cum spuneam, există diferențe mari între statele membre. Totuși s-au făcut progrese în state membre care aveau credite neperformante la mm, foarte multe sau care nu făcuseră reformele necesare. Vom încuraja în continuare statele membre ca să accelereze această tendință pozitivă și urmează luna viitoare o propunere pentru reducerea acestor credite și pentru prevenirea acumulărilor pe viitor. De asemenea, se dorește progres pentru uh, fondul unic de rezoluție și pentru uh, schema pentru garantarea depozitelor. Toate aceste instrumente sunt esențiale pentru uh, consolidarea UM. Așadar, aceste instrumente vor ajuta un stat atunci când acesta va ajunge în criză. Uh, știu că există preocupări legitime legate de această schemă de garantare a depozitelor, Uh, comisia le preîntâmpină cu câteva idei pe care le-a propus uh, pentru a adopta acest mecanism în mod treptat. Aceste instrumente se referă și la partajarea riscurilor și la reducerea uh, riscurilor. În propunerea din decembrie am propus o metodă prin care putem să transformăm mecanismul de stabilizare într-un fond economic european. Uh, Uh, să, se vor crea astfel noi sinergii în, cadru, în cadrul Uniunii Europene și noi mecanisme de uh, răspundere și uh, uh, eficientizare a, me- a uh, instrumentelor europene. Aș dori să subliniez un punct important. Propunerea noastră nu schimbă uh, arhitectura bugetară a mecanismului de stabilitate și nici procesul de luare de decizie. Acestea fac parte dintr-un uh, echilibru foarte delicat Uh, deci este nevoie de aceste mecanisme de stabilitate și de uh, răspundere democratică. De asemenea, am uh, propus includerea în cadrul juridic mecanismele care um, includ și pactul fiscal. Punem astfel statele membre în poziția de a-și îndeplini intenția de a integra instrumentele respective, după cum este prevăzut în tratatul pentru mecanismul de stabilitate. Cadrul legislativ uh, oricum este simplificat și acest lucru va consolida și el uh, simțul răspunderii. Um, este garantat rolul uh, parlamentelor naționale prin acest lucru. Pactul fiscal este o metodă de a consolida procedurile naționale pentru uh, sănătatea bugetară și nu se afectează uh, dreptul uh, secundar cu privire la pactul de stabilitate și creștere. Trebuie să modernizăm finanțele publice pentru a răspunde mai bine um, uh, noilor provocări. Săptămâna trecută am vorbit despre Uh, ce vom face uh, cu CFM post-2020, referindu-ne inclusiv la felul în care putem să sprijinim investițiile. În noua foaie de parcurs am vorbit despre un um, instrument um, de reformă, dând statelor membre o cale de a uh, conveni reforme împreună cu Comisia. Acest sprijin poate să fie deja testat pentru perioada 2018-2020 um, prin mobilizare pe bază voluntară. Acest lucru va fi posibil dacă Consiliul și Parlamentul adoptă amendamentul nostru cu privire la uh, uh, regulamentul pentru dispozițiile comune sau la acest regulament. Pentru perioada 2018-2020 propunem o creștere a bugetului uh, noului program pentru fonduri structurale cu 18 milioane de euro pentru pe lângă cele 142 deja disponibile. Acest program a fost foarte uh, binevenit, deja susține 150 de programe în toate statele membre și uh, acum selectăm noi proiecte pentru acest an. Pentru 2018, cererea a venit din partea mai bine de 20 de state membre și a depășit uh, de 5 ori bugetul disponibil. Uh, va fi înființată în curând o facilitate de convergență pentru statele care doresc, doresc să intre în zona euro. Trebuie să avem convergență pentru ca toate statele să poată prospera în zona euro. Uh, putem oferi astfel um, suport tehnic pentru domeniile care pot atinge un grad înalt de convergență, um, de exemplu managementul um, fondurilor publice, uh, piețele de produse sau piețele muncii și așa mai departe. Am propus uh, de asemenea o funcție de stabilizare a zonei euro, care are scopul de a menține nivelurile de investiții în cazul unor șocuri mari asimetrice. Această funcție va oferi ocazia de a activa resurse rapid din partea statelor membre pentru a compensa uh, bugetele naționale. Întâi, uh, în perioade grele, uh, se taie întâi de la bugetele naționale, acest lucru având, un det- uh, având efecte negative pe termen lung. Finanțarea de la Uniunea Europeană va avea un rol important aici, inclusiv prin credite. și aceste lucruri vor fi incluse într-o nouă pro, propunere legislativă care va merge mână în mână cu noul CFM. Această funcție de stabilizare va uh, reduce la minim uh, riscul uh, și trebuie clar să fie prezentate câteva criterii de eligibilitate. Pe termen mediu, Comisia sugerează Uh, crearea unei poziții, unui post de ministru european de finanțe care să uh, consolideze dimensiunea uh, financiară a politicilor europene, fără însă să se suprapună peste competențele naționale și fără a le aduce un prejudiciu. Încă de la raportul celor cinci președinți am pus accentul pe legitimitatea economică a coordonării fiscale și politice. Cooperarea cu Parlamentul European este un aspect al acestei chestiuni și consultarea cu parlamentele naționale în procesul de decizii este un alt aspect. Legătura între Parlament și Parlamentele naționale este o condiție prealabilă. Doar așa putem să avem o uniune economică și monetară democratică. Uniunea Europeană este uh, un cadru ideal pentru uh, găsirea uh, răspunderii democratice și știm că ne așteaptă uh, câteva luni grele de dezbateri, deci contez pe sprijinul dumneavoastră. Thank you very much, Vice President Dombrovski. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Dombrovski. Uh, domnul vicepreședinte va trebui să ne părăsească peste un sfert de oră pentru ședința Eurogrupului, așa că începem acum, imediat, dezbaterea. Limita de intervenție, două minute, vă rog. În primul rând, domnul Eric Verd, președinte al Comisiei Finanțe din Adunarea Națională a Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, este nevoie de progrese pe termen scurt, pe multe planuri. Eu am identificat trei domenii prioritare. Odată ar fi garantarea, stăpânirea gestionarea riscurilor în direcția uniformizării piețelor de capital. Pe al doilea plan, bugetul european, care este prea firav în prezent și prea rigid în același timp, trebuie evident respectată identitatea fiecărui stat. Însă, dincolo de asta, avem nevoie de un buget mai solid, mai cuprinzător, capabil de intervenții semnificative. Apoi, pe al treilea plan, trebuie să evităm situația în care practici neloiale își fac loc în contextul politicilor fiscale. E o temă despre care am discutat foarte mult ieri, fiscalitatea economiei digitale. Există un decalaj între decizia politică și evoluția deciziilor economice și în parlamentele noastre naționale, la noi acasă, vedem acest lucru, cred că este chiar mai vizibil în cazul instituțiilor europene. Deci care ar fi calendarul exact precis al Uniunii Europene pentru a veni cu un răspuns concret la acest fenomen care, iată, este persistent și care, în opinia mea, afectează într-un mod inechitabil economia la nivel european, la ce mă refer aici, cei care lucrează în domeniul digital uh, ajung să nu plătească impozite în statele în care produsele lor sunt consumate. Îi dau acum cuvântul domnului Gianpaolo Galli, reprezentant al Camerei Deputaților din Parlamentul Italian. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul Italiei a adoptat deja pachetul din decembrie al Comisiei, cel puțin 99% din el, și suntem uh, Uh, extrem de în acord cu considerațiile domnului Dombrovski și cu ce le-a spus domnul Tajani în intervenția domniei sale. M-aș referi la un aspect. S-au făcut o serie de propuneri la nivel european propuneri care nu vin din partea unor uh, voci oficiale de introducere a unor reguli privind restructurarea automată a datoriei publice naționale. Autorul este fostul uh, ministrul de finanțe al Germaniei, domnul Schäuble, a făcut astfel de propunere, a existat un document uh, elaborat de economiști francezi și germani. Așa ceva ar fi contrar titlului ședinței noastre de astăzi, pentru că astfel de măsură ar crea destabilizare în zona euro. O astfel de restructurare ar putea fi necesară în anumite cazuri, dar dacă începi să definești reguli pentru așa ceva, apare riscul de a realiza exact contrariul a ceea ce dorești. Dacă a doua zi, după astfel de măsură, guvernul nu mai are nevoie să acceseze piețele financiare pentru a se finanța, asta ar impune o tăiere la jumătate a datoriei publice în anumite state. Asta ar însemna o criză economică peste tot în Europa. Nu vrem astfel de măsuri. Știți cum s-a întâmplat cu cazul Promenade de Deauville, întâlnirea între domnii Sarkozy și Merkel, domnul Merkel, doamna Merkel și domnul Sarkozy, uh, decizie care a avut efecte grave la nivel european. Și am să fac o predicție aici. Dacă autorități europene sau naționale în următoarele câteva zile sau săptămâni vor face declarații vis-a-vis -vis de restructurarea automată a datoriei sau reguli în acest sens, atunci Europa se confruntă cu un risc grav de destabilizare. Nu știu dacă va fi ceva comparabil cu ceea ce s-a întâmplat după această plimbare de la Deauville între Sarkozy și doamna Merkel, dar un risc de stabilizare oricum. Mulțumim, dau cuvântul domnului Papadimulis, vicepreședinte al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum că economia europeană merge mai bine, domnule Dombrovskis, cred că trebuie să mergem mai departe în direcția unei unificări mai profunde. Uniunea economică încă nu este definitivată, Uniunea bancară încă n-a fost definitivată la nivel european, Uniunea monetară uh, mai are nevoie de eforturi suplimentare. Trebuie să întărim această uniune, mai ales gândindu-ne la crizele ce ne pândesc. După cum a spus și domnul președinte Juncker, nu plouă. Aș, haideți să facem acum acoperișul, pentru că mai târziu s-ar putea să fie prea târziu. Dincolo de asta, este nevoie și de o armonizare pe plan fiscal. Uitați-vă la scandalurile recente, Paradise Papers, Panama Papers, s-au făcut dezvăluiri tulburătoare, ziariștii au adus la lumină toate aceste informații și consider că bugetele naționale, bugetele europene trebuie să țină cont de acest lucru. Pierdem milioane și milioane de euro pentru că uh, cei bogați își ascund banii în paradisuri fiscale. Nu fac nimic ilegal pe hârtie, dar este o practică lipsită de etică. Trebuie să, să intervenim pe planul armonizării fiscale. Nu putem lăsa ca anumite state membre să lase tot fel de portițe în legislația lor, prejudicind în acest fel alte state membre. În ultimii ani, apoi, am avut numeroase provocări. Fluxul migraționist, atacurile teroriste și a fost nevoie de asemenea de investiții suplimentare în cercetare și inovare. Dați-mi voie, prin urmare, să spun că sunt de acord cu doamna reprezentanta Parlamentului Bulgar. Dacă vrem să protejăm politica de coeziune, țările care au avut cel mai mult de câștigat cum ar fi Germania și Olanda, de pe urma Uniunii Europene, ar trebui să contribuie mai mult la bugetul european și avem nevoie de mai multe resurse proprii. Trebuie să exploatăm la maximum propunerile grupului Monti. Din partea Parlamentului danez, încă o intervenție și apoi domnul Dombrovskis pentru răspunsuri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ne-ați invitat. E o bucurie pentru noi să fim prezenți și aș începe pe o altă notă. Eu sunt o mare susținătoare a Uniunii Europene, sunt, am născut în perioada războiului rece și să văd atâtea țări unite în Uniunea Europeană, asta e un semn de democrație în Europa, un semn de pace și de progres. Însă sunt îngrijorată. Văd că anumite state încep să plece din Uniunea Europeană tot mai mulți oameni sunt nemulțumiți. Mă îngrijorează viitorul proiectului european, pentru că eu cred în pace, cred în democrația pe care o aduce Uniunea Europeană. Mă îngrijorează să văd că anumite state încep să limiteze drepturile civice. Uniunea Europeană trebuie să analizeze astfel de situații și să le preîntâmpine. Ce am putea face pentru ca așa ceva să nu se întâmple? cum am putea implica mai mult cetățenii în viitorul propriei noastre Uniuni. Acum, în termeni concreți, reformele, ultimele reforme au fost binevenite și în Danemarca am operat uh, o serie de reforme, am crescut vârsta de pensionare, am flexibilizat piața forței de muncă pentru a întări finanțele publice, tocmai pentru a nu avea probleme economice în Danemarca și credem că e nevoie ca toate țările să-și analizeze situația internă și să se întrebe cum am putea avea un buget pe plus. E o decizie ce ține de autoritățile naționale, dar Uniunea Europeană poate contribui la acest efort. Și în Danemarca am avut o problemă cu inegalitatea și în acest sens am încercat să reducem inegalitatea inclusiv pe plan geografic. Este un efort național important, dar și apreciem orice ajutor, însă în ultimă instanță, politica de azil și reducerea inegalităților ține de legislația națională. Domnule Dombrovski, spune domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că sprijiniți eforturile noastre de definitivare a Uniunii Bancare și a piețelor de capital. Acesta este o prioritate pentru Comisia Europeană și cred într-adevăr că putem obține rezultate tangibile. Asta chiar curând. În ceea ce privește întrebarea referitoare la calendarul decizional, pe planul aprofundării Uniunii Economice și Monetare, avem un summit în martie, un altul în iunie, la care sperăm să obținem uh, acorduri pe marginea pachetului din decembrie și în final o să avem un summit în mai 2019 la Sibiu, unde sperăm să tragem concluziile privind viitorul Europei, cel puțin în contextul acestei legislaturi. Deci avem în față câteva luni deosebit de importante. Câteva state membre vorbeau de bugetul european și prioritățile bugetare europene, dimensiunea bugetului european. Într-adevăr, recent Comisia Europeană uh, și-a adus contribuția la această dezbatere pe marginea viitorului cadru financiar multianual și, în opinia noastră, ne confruntăm cu provocări substanțiale, mai ales gândindu-ne la Brexit. Brexitul va lăsa o gaură considerabilă în bugetul european. Va trebui, prin urmare, să trecem dincolo de acest uh, buget tradițional european de 1% din produsul național brut va trebui să fie mai mare pentru a rezolva problema plecării Regatului Unit și pentru a face față noilor priorități. Odată va trebui, vor trebui reprioritizate anumite cheltuieli actuale și va trebui de, în același timp crescut bugetul. Comisia face eforturi în aceste direcții, în ceea ce privește resursele proprii. Intenția noastră este aceea de a veni cu o serie de propuneri privind noile resurse proprii posibile. S-a vorbit uh, de, de asemenea de restructurarea automată a datoriei suverane. Dacă vă uitați la propunerile făcute de comisie, o să vedeți că Comisia Europeană nu propune un astfel de mecanism. Înțelegem foarte bine care este contextul dezbaterii și considerăm că această discuție uh, trebuie să fie abordată cu precauție pentru a nu submina stabilitatea financiară și înțelegem foarte bine care sunt efectele adverse potențiale. Scopul nostru, într-adevăr, este acela de a întări Uniunea Economică și Monetară, după cum s-a spus deja. Apoi, în ceea ce privește fiscalitatea menționată de câțiva vorbitori, Comisia este pe deplin de acord cu cele care s-au, ce s-au spus aici. Avem încă multe de făcut, dar deja s-au făcut progrese considerabile în ultimii ani. S-a modificat directiva privind uh, eludarea fiscală, s-au întărit dispozițiile în acest sens, acum există schimburi de informații cu caracter fiscal între statele membre și cu state terțe. S-a pus în aplicare inițiativa OECD de combatere a eludării fiscale și a transferului de profituri. De asemenea, s-a modificat legislația în materie de TVA pentru a combate frauda TVA pe plan internațional cu care ne confruntăm în prezent. Ați văzut de asemenea și propunerile noastre privind raportarea de la țară la țară, Apoi, în ceea ce privește baza fiscală consolidată corporatistă, o să venim curând cu o propunere privind fiscalitatea digitală pentru a adapta modelul nostru fiscal la realitățile noi ere digitale. Deci, în materie de fiscalitate, am făcut foarte multe și trebuie, într-adevăr, să introducem acest principiu. Impozitul se plătește acolo unde se desfășoară activitatea economică propriu-zisă. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru observațiile referitoare la întărirea rolului statelor membre și al parlamentelor naționale în ceea ce privește politicile economice și fiscale. Este un lucru pe care l-am subliniat și noi putem îmbunătăți contextul instituțional al Uniunii Economice și Monetare, putem întări instrumentele europene, dar asta nu pot înlocui politicile fiscale și economice de la nivel național. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte, vă mulțumim pentru intervenția noastră și acum trei intervenții înainte de pauza de cafea. Doamna Perici din Croația. Uh, Vă mulțumesc pentru, atenție, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aprofundarea Uniunii Economice și Monetare este importantă pentru Croația, chiar dacă Croația nu a adoptat încă moneda euro. După cum a afirmat primul ministru Plenković în fața Parlamentului European, aderarea la zona euro este un obiectiv strategic pentru Croația. Guvernul croat și Banca Națională Croată au adoptat o strategie în vederea adoptării monedei euro care a demarat o dezbatere publică la care participă toți cetățenii croați. Obiectivul acestei dezbateri este identificarea beneficiilor uh, aderării la zona euro pentru cetățenii croați. Croația respectă în acest moment toate criteriile necesare pentru a adopta moneda euro Tocmai de aceea ni se pare deosebit de important, uh, deosebit de important pachetul de, propus de Comisia Europeană pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Suntem de acord cu programele de reformă structurală, cu ideea însoțirii și din punct de vedere financiar a statelor care doresc să adere la zona euro. Susținem de asemenea și noul instrument creat pentru sprijinirea uh, reformelor structurale. Am uh, ieșit, Croația a depășit uh, procedura deficitului excesiv și continuă acum programul național de reforme cu obiectivul ajungerii la o adevărată convergență cu statele din zona euro. Din, din acest punct de vedere, în acest context, suntem de acord cu etapa pilot care se va desfășura până în anul 2020 și cu noul mecanism de sprijin care va permite statelor membre să aibă acces la rezervele existente din mecanismul european de stabilitate care vor face parte din viitorul uh, cadru financiar multianual după 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Pavo Arimachi are cuvântul din partea Parlamentului finlandez. Aveți cuvântul. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Sarvașa, puhemies. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tajani s-a referit la importanța încrederii cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. În ultimii ani, pe parcursul crizei, am văzut că încrederea cetățenilor europeană um, a devenit uh, șubredă. Este evident că oamenii au avut de suferit în urma uh, austerității, în urma șomajului. Și dacă Uniunea Europeană dorește să sporească încrederea cetățenilor, trebuie să se ocupe de aceste probleme. De exemplu, care este rolul Uniunii Europene, care este rolul Băncii Centrale Europene pentru îmbunătățirea ocupării, pentru îmbunătățirea uh, investițiilor în uh, economie. Uh, până acum, rolul BCE din acest punct de vedere a fost unul destul de restrâns, chiar dacă și-a depășit prin acțiunile sale mandatul inițial trasat. Însă, în urma politicii de austeritate, cei mai uh, vulnerabili membri ai societății noastre au avut de suferit. Dacă este să mă gândesc la ce s-a întâmplat în țara mea de origine, în uh, Finlanda, uh, oamenii bogați au avut de, de profitat în urma reducerii taxelor. Deputații, de exemplu, s-au bucurat de un regim fiscal favorabil și cei mai săraci, până la urmă, au trebuit să achite Uh, această fac- uh, factură. Și toate scandalurile uh, Panama, LuxLeaks și așa mai departe ne arată care sunt posibilitățile de a luda plata taxelor. Chiar și în Uniunea Europeană există paradisuri fiscale. Uniunea Europa nu va putea uh, să continue cu această subminare reciproc, reciprocă din punct de vedere fiscal uh, care se desfășoare între statele membre ale Uniunii Europene. Deci, domnule Dombrovski, trebuie să facem ceva pentru a evita dumpingul uh, social și fiscal care se desfășoară și în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Domnul Cristos Taicura să are cuvântul din partea Parlamentului Elen mulțumesc, domnule președinte. După multe întârzieri, după compromisuri și cu costuri sociale mari, Europa reușește să depășească încet, încet uh, această criză. Însă ne confruntăm cu crize majore, șomaj mare, o datorie publică mare, problema demografică, criza refugiaților, uh, o criză internă și externă, Brexitul, direcția de urmat din punctul de vedere al politicii monetare. Răspunsul uh, comun ar trebui să fie o Europa mai rezistentă, mai eficientă, mai bună din punct de vedere calitativ, cu o solidaritate extinsă, o uniune economică și monetară aprofundată, o mai bună coordonare a politicilor economice cu Uh, reguli concrete pentru guvernanța pe termen lung din punct de vedere economic. Din, din punct de vedere economic. Avem nevoie de o punere în aplicare a un, unor politici fiscale responsabile care să țină seama de ciclul economic. Avem nevoie de adoptarea unor uh, ținte fiscale realiste, de o îmbunătățire a compoziției finanțelor publice, o reducere a, pover- a poverii uh, fiscale, o îmbunătățire a controalelor fiscale a ceea ce se întâmplă în Grecia. Avem nevoie de asemenea de reformele structurale care vor îmbunătăți uh, competitivitatea. Avem nevoie de asemenea de completarea Uniunii Bancare și de crearea unui, um, unei uniuni a piețelor de capital în Uniunea Europeană care să îmbunătățească, îmbunătățească lichiditatea. De asemenea, mecanismul european de stabilitate trebuie să devină un uh, fond monetar european cu o capacitate suficient de mare de uh, creditare care să plece și de la crearea unor noi instrumente financiare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Gabriela Crețu acum, din partea Senatului României. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi prieteni. Nu avem încă o monedă un unică, avem o monedă comună într-o anumită zonă care are disparități uh, profunde. O monedă comună ar putea să funcționeze în momentul în care disparitățile respective ar fi reduse, dacă ar fi urmate aceleași politici uh, coerente de coeziune. Ei bine, asistăm la o schimbare de paradigmă de la solidaritate înspre uh, responsabilitatea de stat, însă responsabilitatea statului nu poate fi mai mare decât capacitatea statelor, statului de a interveni, de a controla rezultatele, inclusiv instrumentele de intervenție monetară. Însă statele membre deja au uh, transferat, au renunțat la anumite competențe din acest punct de vedere, deci avem nevoie de instrumente europene de intervenție. Cele de solidaritate sunt prea reduse și Uh, mutualizarea riscurilor comune cu care ne confruntăm pe piața unică lipsește. Un grup de economiști care sper că nu sfătuiesc uh, Comisia Europeană își doresc niște obligațiuni europene sigure, un fel de CDO-uri, um, instrumente derivate care au avut un rol în promovarea crizei financiare public, uh, pedepsirea unor state membre și subminarea finanțelor publice a unor state uh, membre ar trebui să se oprească. Criza ne-a demonstrat că statele, elevii model, până la urmă au, uh, s-au confruntat cu uh, daune mai mari, așa cum s-a întâmplat cu Spania și cu Irlanda. Și statele care au respectat mai puțin criteriile de stabilitate um, s-au descurcat mai bine în această criză. Cred că este foarte clar că am urmat o politică greșită și bilanțul plăților cred că este un criteriu mult mai relevant, pentru că surplusul unui stat reprezintă deficitul altor state. Și pentru a face față acestei tensiuni, uh, un rol important revine și sectorului privat. Și nivelul mare de îndatorire reprezintă o problemă. Uh, nivel mare al datoriilor și din sectorul privat poate duce la o criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Înainte, ultimul vorbitor înaintea pauzei de cafea este domnul Scopeșec din Republica Cehă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm propunerile de întărire a zonei euro și de stabilizare ulterioară a zonei euro, însă mă tem că multe dintre aceste probleme nu vor duce decât la sporirea riscului moral. Zona euro este împărțită în două părți. O parte cu uh, finanțe publice sănătoase, cealaltă cu probleme din acest punct de vedere. Și în momentul în care apare, uh, în momentul în care a apărut o criză, uh, primele, uh, primele țări au trebuit să le ajute pe cele care se aflau în a doua categorie. Primul caz de risc moral care s-a, la care am asistat în Uniunea Europeană. Și dacă ajungem la un sistem în care riscurile sunt doar partajate, cei care au depozite în uh, bănci vor fi cei care vor trebui să răspundă pentru depozitele bancare din state cu politici mai puțin responsabile. Politica din uh, politica fiscală și bancară din Cehia este una responsabilă. Uh, datoria băncilor uh, revenea doar cetățenilor cehi, deci am putut să ne descurcăm singuri cu aceste probleme. Însă există probleme cu un impact diferit asupra altor țări și nu cred că Europa a mai multor viteze este o idee atât de proastă, pentru că vedem nivelul diferit de integrare între, între statele europene. O abordare, o armonizare a taxelor, de asemenea, nu mi se pare fi o idee foarte bună, pentru că în Uniunea Europeană întotdeauna vor exista state care uh, vor dori să aibă taxe mai reduse, în același timp există state care vor uh, prefera să recurgă la sistemul fiscal pentru o uh, Uh, redistribuire a veniturilor. Și această libertate trebuie să fie garantată în continuare tuturor statelor membre. Și uh, sper că creșterea e, uh, economică va, va ajuta la unificarea situației economice. Domnul președinte, dacă alți uh, colegi vor dori să intervină, vor putea să o facă după pauza de cafea care are loc acum. Ne revedem la orele 11, tot aici în emiciclu, și vom discuta rolul Parlamentului European privind mecanismul european de stabilitate. Vă mulțumesc!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

luat până ne the maică. Gentlemen, please be so calm. Doamne și domnilor, vă rog să luați loc. Coffee break is always the most important point in agenda. noastre, bine ați venit tuturor, bun venit participanților uh, din partea parlamentelor naționale, bun venit eurodeputaților și cu permisiunea dumneavoastră o să continui în limba mea maternă, în poloneză. Ei, panovie, dzisiejsza poranna... Domnilor și domnilor, dragi colegi, sesiunea plenară de astăzi va discuta soluțiile actuale potențiale legate de mecanismul european de stabilitate. Este un dosar de care se ocupă în acest moment Parlamentul European, Comisia Europeană și uh, Consiliul European. Cu toții suntem preocupați de acest mecanism european de stabilitate, de stabilitate care ar trebui să ne ajute să întărim stabilitatea sistemului financiar și să îmbunătățim perspectivele de prosperitate ale Europei. Este, ar fi important să discutăm modul în care și parlamentele naționale pot să-și aducă contribuția la acest proces, să discutăm modul în care activitățile noastre de aici din Parlamentul European pot deveni soluții pe plan uh, național. Tocmai de aceea am luat această decizie de a axa dezbaterea de astăzi pe mecanismul european de stabilitate. Vom discuta, desigur, și Uniunea Economică Monetară și mecanismul special de stabilitate european, locul acestuia în achiul, în dreptul european pentru a ne asigura că este bine înțeles. Și avem nevoie de participare activă din partea dumneavoastră. Um, ne dorim de asemenea ca acest mesaj să fie transmis de dumneavoastră și cetățenilor europeni. Avem la dispoziție mai mult sau mai puțin 90 de minute pentru această discuție. Deci câteva observații cu caracter procedural. În primul rând, intervențiile de astăzi. Ne-am dorit ca un număr cât mai mare din uh, cei prezenți să poată să ia și cuvântul. În mod evident, uh, ținem seama de faptul că timpul este limitat și pentru a permite cât mai multor uh, deci cât mai multor prezenți să ia cuvântul, v-aș ruga să respectați două minute maxim trei minute și procedura va fi următoare. Vor avea cuvântul doi reprezentanți ai parlamentarilor naționale, urmați de un uh, eurodeputat. O să vedeți pe ecrane uh, un cronometru și vedeți că am uh, un instrument în mâna dreaptă foarte util pe care o să-l uh, folosesc pentru a vă atrage atenția că s-a scurs timpul. Doamna Stoianova, împreună cu mine, doamna Stoianova reprezintă președinția bulgară. Eu sunt vicepreședinte al Parlamentului European, responsabil pentru cooperarea cu uh, parlamentele naționale și împreună vom uh, coprezida această reuniune. Vom asista la câteva observații introductorii din partea uh, unor persoane pe care le cunoașteți prea bine, mă gândesc deja, domnul Roberto Gualtieri este primul, însă aș dori să dau cuvântul în primul rând uh, copreședintei mele, doamnei uh, Stoianova. Dragă domnule Liberațchi, vicepreședinte al Parlamentului European, dragi reprezentanți ai parlamentelor naționale, dragi eurodeputați, Bulgaria deja de 11 ani face parte din familia europeană. Și pe parcursul președinției bulgare dorim să ajungem la o Uniune Europeană mai puternică și mai democratică. Ne dorim aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, însă acest lucru nu trebuie să se întâmple prejudicind statele membre care nu fac parte din zona euro. Drept urmare, este o adevărată onoare pentru mine cu prezidarea acestei sesiuni care este dedicată subiectului tranziției de la mecanismul european de stabilitate spre un uh, fond uh, econom- monetar european și rolul lui, parlam- rolul lui uh, care revine Parlamentul European și Parlamentelor Naționale pe parcursul acestei tranziții. Vom discuta și sprijinul uh, acordat, uh, am discutat sprijinul acordat statelor membre din zona euro care întâmpinau probleme prin intermediul acestui mecanism care urmează să devină un fond monetar. Cred că statele membre care nu au moneda euro ar trebui să poată coopera cu acest mecanism până în momentul în care vor adera și ele la zona euro, ținând seama de capacitatea bugetară a zonei euro, Fondul Monetar European ar avea nevoie de o capacitate adecvată de uh, acordare de împrumuturi și de un mandat clar definit. Tocmai de aceea o să discutăm uh, dimensiunea uh, instituțională a acestui fond și rolul care ar trebui să revină Parlamentului European și parlamentelor naționale. Competențele parlamentare de monitorizare trebuie să ofere șansa parlamentelor naționale și Parlamentului European să ocupe un uh, rol important în guvernanța economică a Uniunii Europene. Pentru noi, principiul subsidiarității și al proporționalității sunt deosebit de importante și v-aș invita să ne prezentați observațiile dumneavoastră generale pe acest subiect, observații importante pentru dezbaterea generală privind viitorul Uniunii Europene. Însă, o să dăm în primul rând cuvântul domnului uh, Gualtieri pentru observații um, introductor. Este președintele Comisiei uh, Econ din Parlamentul European. That. Mulțumesc, domnilor președinți. Fără îndoială că este nevoie de o capacitate sporită de gestionare a crizelor pentru a putea avea o uniune economică și monetară aprofundată. De aceea este binevenită propunerea Consiliului de regulament cu privire la Fondul Monetar European. Acesta va fi, de fapt, noul nume al mecanismului de stabilizare. Pare un pic derutant. Pentru că nu are nimic de a face, de fapt, cu politica monetară. Aceasta este competența exclusivă a BCE. Uh, Comisia propune menținerea mecanismului, adică funcțiilor de sprijin ale mecanismului de stabilizare, adăugându-se un instrument de recapitalizare directă a băncilor și instituțiilor de credit. Deci, ar fi înțelept să păstrăm ori numele actual, actual ori să-i zicem Fondul European de Stabilitate. Bine, numele nu este chestiunea decisivă aici. În afară de nume, însă, propunerea pare destul de bine gândită pentru că aduce niște îmbunătățiri la tratatul uh, uh, MES, prezervând competențele Comisiei în cadrul coordonării politice și uh, procedurii de supraveghere. E un lucru bun, pentru că o suprapunere de competențe ar fi ilegală în baza tratatelor, dar și contraproductivă De aceea, nu trebuie să împovărăm noul mecanism cu um, um, supravegherea macroeconomică. De aceea este bine, de asemenea, este bine că me- ca mecanismele de restructurare a datoriei ca precondiție pentru sprijin au fost excluse. Pentru că, dacă n-ar fi fost, acest lucru ar fi afectat stabilitatea financiară și ar fi mers în contra mandatului mecanismului de stabilizare. Am uh, văzut câteva sugestii destul de proaste ale mediului uh, academic uh, în acest sens, însă, din fericire, bancherii sunt mai um, la curent cu ce se întâmplă, um, Mă refer aici la, mai ales la domnul Bruno Le Maire, care este ministerul francez de finanțe, care a făcut niște propuneri foarte înțelepte. Cea mai relevantă trăsătură a comisiei, a propunerii comisiei, este încorporarea, no- încorporarea noului mecanism în noul um, uh, uh, tra, în, în tratat, uh, prin uh, articolul 352 al TFUE. Acest lucru va duce la coerență instituțională și la un surplus de eficientizare, la un plus de eficientizare, uh, putând să se confere astfel uh, câteva sarcini suplimentare pentru mecanism, odată ce va fi integrat în tratate. Astfel va fi mai simplu în viitor să se stabilizească funcții de stabilizare macroeconomică pentru țările aflate în dificultate. Din perspectiva Parlamentului, trebuie menționat că o procedură în baza articolului 352 menține cerința de unanimitate și în același timp implică în procedură Parlamentul European și Parlamentele Naționale și permite astfel gradul necesar de transparență și răspundere față de parlamentele naționale și cel european. După cum știți, articolele 5 și 6 din propunerea de regulament a Comisiei introduc prevederi uh, în vederea răspunderii parlamentare. Așadar, noul fond va face un raport anual pentru Parlament, Parlamentele Naționale și pentru Comisia Europeană Uh, și uh, parlamentele și la nivel național și la nivel european pot să adreseze întrebări și cerințe de clarificări, cereri de clarificări. Știm că pentru a descuraja statele membre să urmeze procedura în baza articolului 352, știți, este acea clauză de flexibilitate, este nevoie de unanimitate și avizul conform al Parlamentului. Unii reprezentanți spun că Uh, Parlamentul ar putea astfel, Parlamentul European ar putea astfel să uh, își aloce un rol dominant, dar acest lucru nu este adevărat, pentru că resursele mecanismului uh, sunt pentru statele membre, de aceea este rezonabil ca guvernele naționale să joace un rol decisiv în guvernanța acestui organism, așa cum este uh, ea descrisă în propunerea Comisiei. Uh, de asemenea, și noul guvern german a spus că mecanismul trebuie să fie încorporat în legislația europeană și, și noi uh, salutăm această inițiativă. Știm că va aduce o sporire, o consolidare și o îmbunătățire a uh, guvernanței Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Acum aș dori să dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Norbert Brachman, Brachman membru al Bundestag. Domnilor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, în ceea ce privește această întrebare, care ar trebui să fie rolul parlamentelor, o să mă limitez la trei puncte principale. În primul rând, Comisia pleacă de la premisa că propunerile din 6 decembrie 2017 pot fi puse în aplicare fără modificarea tratatelor. Acest lucru mie mi se pare extrem de problematic din punct de vedere juridic. Propunerea Comisiei Europene depăș, uh, depășește uh, limitele uh, legale. Este vorba de 80 de miliarde de euro uh, numerar plătite în mes cu o uh, posibilitate de creditare de până la 500 de miliarde de euro uh, reprezintă într-adevăr un mare volum, un fond important pentru uh, a face față crizelor financiare din Uniunea Europeană. Articolul 352 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene nu este, nu poate fi uh, temeiul uh, juridic pentru această propunere. Dincolo de problema juridică, problema, politi- problema politică, dilema politică este mult mai importantă putem să putem să acceptăm um, o cale paralelă, dreptul comunitar și uh, metoda comunitară și uh, metoda interguvernamentală. Care ar fi însă alternativa? S-ar, nu s-ar ajunge la o Europa a unor două viteze dacă am introduce un asemenea uh, fond monetar european? Un, uh, unui uh, mecanism european de stabilitate. Deci suntem de acord cu crearea unui asemenea fond plecând de la modificarea tratatelor. Toate parlamentele naționale ar trebui să se implice în mod uh, conștient și activ în acest proces de transformare a mecanismului european de stabilitate într-un fond european monetar, pentru că uh, doar așa parlamentele europene, parlamentele naționale vor putea să-și spună uh, Uh, să contribuie la cum va arăta până la urmă acest fond. Parlamentele naționale vor fi uh, cele care uh, vor da legitimitatea unui asemenea fond. Cetățenii uh, europeni nu vor accepta crearea unei, uh, unei, nou, unei noi uh, instituții uh, plecând de la, trata, de la tratatele existente. Uh, eu pot să uh, vorbesc doar în numele Bundestagului german, care va dori să participe în mod activ la, uh, această, la influențarea acestei trans, uh, tranziții. Apoi, intenția uh, Comisiei Europene de a uh, de a răspunde necesității includerii parlamentelor naționale nu este uh, suficient de bine uh, fundamentată. Toate creditele ar trebui să fie uh, foarte bine orientate și legate de bugetul Uniunii Europene. În octombrie 2017, pentru prima dată, Germania a declarat că este de acord ca mecanismul european de, de stabilitate să funcționeze ca un mecanism de, de protecție, ca un fond de garantare. Însă, responsabilitatea trebuie să meargă mână în mână cu riscurile, pentru că, până la urmă, statele membre sunt cele care își asumă riscul ultim. Drept urmare, statele membre și parlamentele naționale trebuie să fie autoritățile care să poată controla uh, modul în care sunt uh, cheltuite uh, fondurile respective. În Germania există și o altă particularitate. Repre- uh, reprezentantul german din uh, mecanismul european de stabilitate, în anumite cazuri, uh, poate fi tras la răspundere de Bundestagul german. Drept urmare, guvernatorul, reprezentantul Germaniei, Uh, în anumite cazuri, are nevoie de um, o undă verde, de un accept, de uh, accept uh, exprimat în mod direct de Parlamentul German. Deci, din punct de vedere al dreptului constituțional, niciun guvern german nu va putea accepta o separare atât de clară între MES și bugetul național. Deci, fără o, fără o participare a, a Consiliului uh, Guvernatorilor, fără o participare directă a guvernelor naționale, uh, acest fond nu va putea să fie operativ. În al treilea rând, Germania nu dorește să pune capăt acestei tranziții. Din punctul nostru de vedere, este o, o, șansă, o șansă importantă de care trebuie să, de care trebuie să profităm. O asemenea instituție ar putea să aibă un rol mult mai important uh, din punctul de vedere al monitorizării situației macroeconomice decât cel care revine în acest moment uh, Comisiei Europene. Un asemenea fond monetar european ar putea să preia, să înlocuiască troica actuală și funcțiile acesteia. Pentru acest lucru, Fondul Monetar European trebuie să devină o instituție independentă europeană să nu, fie, uh, să nu facă parte din uh, Comisia Europeană, ci să devină o instituție europeană independentă, cum este Banca Centrală Europeană, de exemplu. Doar asemenea instituție independentă poate să supravegheze în mod adecvat uh, băncile, de exemplu. Și până la urmă decizia trebuie să fie luată de Consiliul European. Însă, dacă ar apărea o asemenea, dacă am crea uh, o asemenea instituție, am înțelege foarte clar care sunt responsabilitățile clare care revin politicienilor. Mulțumesc. Благодаря, Бракман. А, сега давам Mulțumim foarte mult, domnule Bracman. Voi da acum cuvântul doamnei Albuquerque, membra Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Portugaliei. Aveți cuvântul. doamnă președintă Bună ziua tuturor. În discussão, importa recordarmos que a crise financeira que começou em 2007 acabou por domnule președinte. Criza financiară care a început în anul 2007 a devenit o criză a datoriei suverane, apoi o criză economică și socială, care a afectat uh, în mod profund multe din uh, statele europene care fac parte din zona euro și cele care nu fac parte din zona euro. A fost prima criză majoră cu care s-a confruntat Europa după uh, introducerea monedei euro, care a expus fragilitatea acestei monede. În urma acestei crize, Europa a dovedit că a putut să răspundă acestei crize creând niște mecanisme care au uh, permis să depășim anumite lacune originale. Cei care întotdeauna au, au criticat uh, Europa, spunând că este incapabilă să acționeze, au văzut cât de capabil este totuși Europa să treacă la acțiuni concrete. Am dat uh, dovadă de, de viziune, de o adevărată viziune politică. Este adevărat că am că uneori reacțiile rapide sunt utile. Am făcut multe lucruri din acest punct de vedere, însă calea de parcurs rămâne una lungă și soluțiile adoptate până acum trebuie să fie uh, îmbunătățite. Comisia a veni cu niște propuneri concrete și, concrete și liderii europeni vor trebui să respecte acum calendarul uh, stabilit. Voința politică este de a merge în această direcție. În mod evident, strategia europeană se bazează pe reguli, pe instituții și din motive care țin de controlul uh, democratic, de uh, uh, de răspundere pe care o avem în fața tuturor cetățenilor europeni. Subiectul pe care îl discutăm astfel, transformarea mecanismului european de stabilitate în fondul uh, monetar european, are intenția de a transforma un mecanism de sprijin în caz de criză într-o instituție cu competențe extinse, extinse um, care se poate să fie mai bine controlată de instituțiile care îi reprezintă pe, cet- pe cetățenii europeni. Printre noile competențe care ar trebui să primească acest fond ar fi rolul de mecanism de protecție, de fond de garantare comun, un element uh, esențial pentru definitivarea Uniunii economice și monetare. Într-adevăr, proiectul Uniunii uh, Bancare Europene s-a născut uh, ca urmare a reacției uh, la criza financiară. În mod evident, în uh, ECOFIN s-a discutat foarte mult despre Uniunea Bancară. Au fost discuții foarte dificile pentru că s-a plecat de la Uh, o mai bună partajare a riscurilor care să meargă mână în mână cu uh, reducerea uh, riscurilor. Din păcate, am avansat mai mult în ceea ce privește reducerea riscurilor și nu la fel de mult în ceea ce privește partajarea riscurilor, ceea ce este o problemă care cu toții trebuie să-i facem față. Crearea unui fond monetar european cu o funcție de mecanism de protecție este un pas important pentru încheierea acestei uh, căi și fără uh, crearea unui mecanism european de garantare a uh, depozitelor bancare, vom reveni la argumentele vehiculate în anii 2012-2013 și eu sper că nu va fi nevoie de o nouă criză pentru a avansa și pentru a completa și acest pilon al Uniunii, Uniunii Bancare. Când vine vorba de participarea parlamentelor naționale, propunerea Comisiei mie mi se pare um, echilibrată. Este prevăzut un rol mai activ pentru Parlamentul uh, European, care reprezintă toți cetățenii europeni. Însă, participarea uh, cetățenilor trebuie să fie garantată de guvernele statelor membre, pentru că guvernele Uh, făcând parte din uh, Consiliu, au datoria de a justifica în fața cetățenilor pozițiile adoptate. În plus, vedem că asistăm în tot mai multe state europene la guverne care acuză deciziile luate pe plan european în fața uh, propriilor cetățeni, ceea ce afectează credibilitatea instituțiilor europene. Parlamentele naționale sunt uh, mai apropiate de cetățenii europeni, însă legătura principală între cetățenii europeni și instituțiile europene este reprezentată de toți uh, aleși, uh, reprezentanții aleși pe plan european. Sunt sigură că vom, întâmp- vom întâmpina în continuare dificultăți, însă am depășit, uh, poate, faza cea mai dificilă a acestei uh, crize. Pentru a o depăși cu totul și pentru a evita o criză financiară, vom avea nevoie de pași uh, ulteriori. Și nu trebuie să uităm că cei mai, dacă îi vom ajuta pe cei mai vulnerabili din Europa, nu vom face decât să ajutăm întreaga Europa. Благодаря ви, госпожо Албакари. Сега... Mulțumesc foarte mult, doamna Albuquerque. Voi da din nou cuvântul domnului Liberațchi. El va modera în continuare dezbaterea. Mulțumesc, doamnă Stoianova. Vă amintesc că aveți aceste formulare roz. Vă rog să le completați. Vă amintesc că tema dezbaterii de astăzi este de la MES la FME, care ar trebui să fie astfel rolul parlamentelor în această tranziție. Primul discurs a fost ținut de domnul Roberto Gualtieri. Și apoi am avut parte de o reacție din partea domnului Brackman și din partea doamnei și o reacție din partea doamnei Albuquerque. Și mi se pare că acum am ajuns Acum am ajuns la următoarea discuție. Nu dacă să facem așa ceva, ci cum să facem așa ceva și ce rezultate dorim. Cred că avem o bază bună și urmează la cuvânt doamna Fabienne Köhler uh, din Parlamentul Franței. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Liberațchi pentru că mi-ați dat cuvântul. Am două observații de făcut. Sunt senator în Comisia de Finanțe din Senatul France, Franței. În primul rând, zona euro și nevoia de a aprofunda coordonarea politicilor economice din această zonă. Respectând în același timp, doamnă Stoianova, doamnă președinte Stoianova, țările care nu sunt încă în zona euro. Nu ar fi oare preferabil să susținem în mod clar crearea unui buget pentru această zonă euro, un buget autonom, pe lângă propunerea de a crea pur și simplu o linie bugetară. Domnule președinte, dumneavoastră tocmai ați spus că dezbaterea noastră se va concentra pe rolul Parlamentului European Uh, și al parlamentelor naționale. Noi ne bucurăm foarte mult să ne întâlnim cu colegii din Parlamentul European. Pentru mine nici măcar nu este prima dată. Dar eu aș dori să ne întâlnim și mai des. Această coordonare este indispensabilă a politi- coordonarea politicilor economice naționale cu politica europeană. În plus, um, și doamna președinte a vorbit despre apărarea politicilor europene. Deci toți trebuie să uh, apărăm aceste strategii europene, care sunt și ale noastre. Deci aș dori să pledez pentru crearea unui parlament al zonei euro, format din delegați, așa cum suntem și noi aici, din partea Parlamentului European, Comisiei și Parlamentelor Naționale. Aceasta a fost a doua observație a mea. Am fost primar al Strasburgului și aș dori astfel să pledez ca um, ședințele Parlamentului să se țină în mod regulat la Strasburg. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru afirmația dumneavoastră foarte clară. Cred că este un punct de plecare bun. Următorul vorbitor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 chestiune importantă pe care, sigur, în două minute nu pot să o discut cu Parlamentul și cu. În primul rând, e nevoie de un plus de coordonare în zona euro. Vorbim de guvernanță economică. Aceasta trebuie să fie democratică și să asigure și monitorizarea din partea instituțiilor democratice. Acesta este punctul de pornire pentru considerații suplimentare privind modul în care am putea transforma mecanismul pentru stabilitate într-un fond monetar european. Acest principiu al monitorizării democratice și al coordonării democratice trebuie să fie transformat într-un exercițiu concret. Consider că este esențial să asigurăm această transformare a mecanismului de stabilitate într-un fond monetar printr-o abordare dinamică bazată pe tratatele europene și bazată pe achiul european. Din acest punct de vedere, sprijin propunerea domnului Gualtieri, în forma în care aceasta ne-a fost prezentată, și de asemenea propunerea domnului Brackmann. Astfel vom încerca să creăm un mecanism mai solid, mai bine structurat și în același timp mai flexibil, care ar putea să opereze în temeiul legislației europene. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Este plăcerea mea să-i dau cuvântul acum domnului Dimitrios Papadimulis, vicepreședinte al Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. propunerea Comisiei de a transforma mecanismul european de stabilitate într-un fond economic european, fond monetar european, este o idee bună. Sunt de acord cu comentariile făcute de președintele Comisiei Econ, domnul Gualtieri, cu alte cuvinte, este nevoie să întărim controlul democratic și rolul Parlamentului European atunci când este vorba de monitorizarea acestor inițiative. Nu sunt însă de acord cu ce a spus domnul Brackman și cu obiecțiile domniei sale, pentru că din experiență știm foarte bine că trebuie să mergem mai departe, domnule Brackman. Când eh, a venit criza în Europa, Uniunea Europeană nu a avut la dispoziție mecanismele necesare pentru a putea reacționa și a creat noi mecanisme, cum ar fi mecanismul european de stabilitate. Și acum situația este mai liniștită, trebuie însă să ne pregătim pentru criza ce urmează să vină. Și trebuie să întărim metoda comunitară, pentru că abordarea interguvernamentală de una singură este prea rigidă și prea birocratică și nu ne protejează de uh, vicisitudinile viitoare, crize. Avem nevoie de o Uniune mai puternică, nu pe hârtie, ci concret. Sigur, parlamentele naționale vor juca un rol important, dar trebuie să întărim rolul unui parlament european care este într-adevăr ales de cetățenii europeni. Și în același timp trebuie să ne asigurăm că definitivăm și Uniunea Bancară și Uniunea Economică și în același timp și Uniunea Monetară. Nu este bine pentru Uniunea Europeană dacă al treilea pilon, și anume mecanismul de garantare a depunerilor elaborat de Comisie cu câțiva ani în urmă, nu ar fi bine ca acesta să poată fi blocat de o mână de guverne la Consiliu. Două dintre aceste guverne sunt guvernele Olandei și al, al Germaniei. Nu putem accepta că o parte din Europa să evolueze doar în saltul de iepuri, așa, după cum le convine multinaționalelor, și restul Europei să meargă ca un melc. Asta pe planul coeziunii sociale. E nevoie de Uniunea Bancară pentru a crește responsabilizarea democratică. Întâlniri ca cea de astăzi, într-adevăr, justifică ideea unei Europe mai solide. Mulțumim foarte mult! domnul Crichton Bartolo din Malta. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că existența acestui fond posibil că este un pas înainte salutar. Privind înapoi, criza financiară ar fi putut fi gestionată mai bine dacă un astfel de fond monetar ar fi existat în momentul crizei. Și cred că da, ca Uniune Europeană trebuie să fim pregătiți pentru o altă eventuală criză. Două scurte observații referitoare la numele acestui fond. Nu cred că ar, să, ar trebui să se numească Fondul Monetar European. Ar fi derutant funcțiunile acestuia nu vor fi cele echivalente cu cele pe care în mod normal le asociem cu Fondul Monetar Internațional. Și de aceea, eventual, ar trebui să ne gândim și la un alt nume. Țara mea este una din cele mai mici state din uh, zona euro, deși economic merge mai bine decât state mai mari. Noi, Malta considerăm că trebuie să păstrăm actuala structură de guvernanță a mecanismului european de stabilitate, și anume unanimitate în toate procedurile de votare. Această practică ar trebui să fie păstrată. Și apoi posibilitatea de a utiliza noul fond ca o măsură, ca o ultimă măsură de protecție trebuie de asemenea să fie discutat pentru că se înțelege foarte bine toate implicațiile. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc tuturor pentru că ați respectat atât de bine limita de timp. Următorul vorbitor, domnul Peter Anțic din partea Parlamentului olandez. Și am o solicitare. Vă rog să ridicați mâna pentru ca operatorii video să poată să vă găsească în sală. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim pentru aceste comentarii atât de utile. Aș avea de adăugat câteva lucruri la intervenția domnului Bachmann cu care sunt pe deplin de acord. pornind și de la spusele domnului Dombrovski din această dimineață, care spunea că putem avea o uniune economică și monetară doar dacă avem o uniune democratică pe acest plan. Domnia sa are dreptate. 26 de parlamente s-au raleat la inițiativa olandeză de a semna o declarație și o scrisoare către Consiliul de Ministri și către președintele Eurogrupului în încercarea de a ne asigura că documentele Eurogrupului și ale Consiliului de Ministri sunt accesibile și nouă Deocamdată noi nu putem să monitorizăm procesul legislativ la nivel european și nu știm cum se iau decizii la nivelul Eurogrupului. Sper că vom putea lupta pentru aceasta împreună, pentru că noi, ca parlamentari, trebuie să putem influența decizii care afectează sute de miliarde de euro. Apoi, am și îngrijorări, mă îngrijorează riscul enorm asumat de Banca Centrală Europeană atunci când a cumpărat 2000 500 uh, obligațiuni guvernamentale în valoare de 2500 de miliarde. Avem creștere economică de șase ani încoace și această politică continuă și o politică periculoasă. Dacă ne închipuim că putem rezolva criza creând fonduri de urgență la care tot apelăm și care vor fi foarte greu de rambursat, ceea ce agravează o, sistem, o criză sistemică, atunci nu ne aflăm pe calea cea bună. Așa că haideți să ne asigurăm că vom crea instituții care nu vor crește riscul sistemic în caz de recesie, de recesiune, ci îl vor reduce. Asta se poate face reducând procedura de ușurare cantitativă practicată de Banca Europeană și fără fonduri uriașe, pentru că, în primul rând, statele membre trebuie să rezolve propriile probleme. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează domnul Berend Locke, parlamentar din partea Germaniei. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în limba germană. În primul rând, Aș dori să-i contrazic pe colegii mei Gualtieri și Mulis, pentru că în intervențiile lor uh, au ignorat uh, legătura între uh, re, uh, re, responsabilitate și uh, risc. Însă, pentru o economie de piață funcțională, nu trebuie să pierde din, din vedere această legătură. Domnul uh, Gualtieri s-a referit la Uh, propuneri prea puțin utile din partea oamenilor de știință și a, care s-au referit la faptul că acest fond monetar uh, european nu ar trebui să aibă niciun fel de competență pentru restructurarea datoriilor înaintea acordării unui credit. Din punctul meu de vedere, din potrivă, este nevoie de o asemenea posibilitate. Uh, noul fond ar trebui să poată să acorde uh, credite doar dacă situația datoriei țării uh, pe care ar trebui să o ajută este una durabilă. Dacă nu există această situație, este nevoie în mod urgent de măsuri de restructurare a datoriei statului respectiv și Ehm, nu Fondul Monetar European trebuie să fie cel care să achite eh, factura unei costurile unei asemenea eh, restructurări. Și în plus, influența politică trebuie să fie redusă. Este absolut, absolut ridicol că Fondul Monetar eh, Internațional cere măsuri de restructurare a, a datoriilor suverane o poziție compl- uh, complet opusă față de uh, poziția Comisiei uh, Europene. Deci avem nevoie de o, de o instituție cu adevărat independentă care să nu fie nici cum supusă influențelor politice. Mulțumesc! speak. Mulțumim foarte mult! Urmează domnul Nicolas Manios, președintele Comisiei pentru Relații Externe în partea Greciei. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Chiar dacă nu sunt uh, de profesie economist, consider că transformarea mecanismului european de stabilitate într-un fond monetar european ar fi un mare pas înainte în direcția definitivării proiectului european, ar fi o pârghie pe care am putea să o folosim pentru a reduce disparitățile dintre statele membre. Acest fond monetar european, s-a spus, uh, ar putea duce la Europa cu două viteze. Eu nu știu câte viteze avem în Europa în prezent. Însă nu, moneda euro este răspunzătoare de așa ceva. Nu de una singură moneda euro poate fi învinovățită de așa ceva. Nu de asta avem noi Europa cu două viteze. Avem Europa cu două viteze din cauza politicilor care sunt în prezent puse în aplicare. Există uh, disparități între statele membre și există probleme la nivelul fiecărui stat membru. Aceste politici sunt esențiale dacă vrem să rezolvăm într-adevăr problemele cu care ne confruntăm. Dacă avem un fond monetar european bazat pe achiul comunitar, acesta nu va opera cu metodologia Fondului Monetar Internațional. Eh, noi știm că se pot întâmpla lucruri destul de rele când se implică femeiul în Europa. Vorbesc de Grecia, de țara mea. Care au fost propunerile femeiului? Eh, renunțați la legislația europeană, eh, suspendați legislația muncii, tăieri de buget și la sfârșit ce ne-au spus? Au venit și au spus, a, păi am greșit, uh, politicile recomandate au fost eronate și rețeta n-a fost una de succes. Asta ne-au spus când au venit după aceea la noi. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să își asume răspunderea istorică ce îi revine și să exploateze la maximum acest instrument care ar putea să rezolve problemele încă din fașă. Mulțumim foarte mult. Următoarea intervenție. Doamna Birgit Marzak-Winkemann, Comisia pentru buget din uh, Parlamentul German. Jetzt. ok. Sehr geehrter Präsident. Stimata domnule președinte, domnilor și domnilor, din punctul de vedere al grupului politic AFD din Bundestagul german, ideea transformării mecan- mecanismului european de stabilitate într-un fond uh, monetar european depășesc uh, competențele parlamentelor naționale. Apoi, în ceea ce privește părerea uh, Curții Constituționale Germană, este afectat principiul democratic, pentru că prerogativele de control al parlamentelor naționale sunt preluate de Parlamentul Național, de Parlamentul European, ceea ce încalcă prerogativele acestor parlamente naționale. Curtea Constituțională consideră că aceste competențe țin de identitatea suveranității naționale, astfel încât o competență a Uniunii Europene fără o uh, fără o acceptare din partea unui referendum din partea poporului german este inacceptabil. Apoi, domnul Brackman s-a referit la faptul că articolul 352 nu este acceptabil ca temei juridic. Este un articol care interzice, uh, de fapt, extinderea uh, competențelor Parlamentului European dincolo de Uh, competențele europene uh, clar definite. Banca Națională Germană, în, uh, în data de 31 ianuarie 2018, are pretenții în cadrul, în cadrul sistemului Target 2 în, într-o sumă care ajung până la o sumă de 800, de mai mult de 800 de miliarde de euro. Este vorba de o depășire de trei ori a bugetului uh, Germaniei și este o sumă mult mai mare decât criza, uh, decât datoria suverană din anul 2012. Din păcate, nu am uh, suficient timp la dispoziție pentru a vă atrage atenția asupra tuturor problemelor juridice, politice și economice însă nu ar trebui uh, să ne tăiem singur craca de sub uh, picioare, așa cum spune un vechi uh, pro- proverb. Deci, cred că nu putem să ignorăm jurisprudența Curții Constituționale Germane și jurisprudența Curții Europene de Justiție. Competențele trebuie să fie respectate de fiecare instituție în parte. Mulțumesc, domnul Paolo Goliere, Goliere Galiotto, din partea Senatului Italiei. Mulțumesc foarte mult. Cred că numele acestei noi instituții este important, pentru că dacă dăm curs propunerii comisiei și dacă ne gândim ce ne-a spus și domnul Gualtieri, cred că Fond Monetar European n-ar fi cel mai bun nume. Am ascultat pe domnul Brackman și cred că o, un instrument de acest gen este perfect realizabil. Propunerea dumneavoastră, practic, este contrară a ceea ce propune Comisia. În primul rând, Dumneavoastră vorbiți de transferarea răspunderii pentru gestionarea crizei către noul Fond Monetar European. Asta, practic, va scoate din joc Comisia în remedierea dezechilibrelor structurale și mai mult o va scoate din joc când va fi vorba de noile programe de ajustare și punerea lor în aplicare. Deci noul Fond Monetar European ar trebui să limiteze creditarea la statele care au pierdut sau riscă să piardă accesul la piețe. Și plus corolarul de restructurare pe care l-ați menționat. Din punctul nostru de vedere, propunerea aceasta este substanțial diferită în ceea ce privește noile funcțiuni ale acestui uh, nou mecanism de stabilitate și în ceea ce privește guvernanța. În ultimă instanță, nu e vorba de control exercitat de parlamentele naționale, ci e clar că fondul monetar european din propunerea germană, cel puțin în formă exprimată de noastră, ar fi un instrument direct aflat în mâna statelor creditoare. pentru mine nu este foarte clar cum asta ar putea să crească responsabilitatea democratică în raport cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale. Deci aș vrea să vă cer niște clarificări suplimentare pentru că vreau să înțeleg într-adevăr care este substanța din dumneavoastră de poziție. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Cu aceasta s-a încheiat lista reprezentanților parametrilor naționale care au dorit să se înscrie la cuvânt. Și că acum mă întorc către vorbitorii care au făcut uh, alcuțiunile introductive și îi rog dacă au comentarii sau elemente suplimentare de adăugat să o facă. Roberto Gualtieri, aveți cuvântul. Mulțumesc! Cred că am avut o discuție extrem de utilă și importantă care vine într-adevăr să demonstreze plus valoarea acestei conferințe interparlamentare care aduce la oaltă reprezentanți aleși din diferite parlamentele statelor membre, din diferite contexte, din diferite perspective, într-un efort de înțelegere reciprocă. Aș avea câteva comentarii, în special în ceea ce privește intervenția domnului Brackman. Pentru că, după cum au spus și alți colegi, eh, suntem pe lungimi de undă diferite. Însă, de multe ori aceste aparente dezacorduri eh, se nasc de fapt dintr-o lipsă de înțelegere completă a poziției celuilalt. Este o chestiune, într-adevăr, legată de competențele acestui nou organism. Și aici, într-adevăr, nu suntem în acord, pentru că ce sugerează domnul Brackman, și anume să transferăm, practic, atribuțiile comisiei către acest nou fond monetar european, ori Comisia, prin tratate, are competențe în materie de monitorizare, de implementare a dispozițiilor din tratate deci să transferăm aceste competențe către noul fond ar fi o abordare complet diferită. Și politic nu este de dorit așa ceva, deoarece Comisia Europeană este răspunzătoare în fața Consiliului și Parlamentului. Este un organism independent care are funcțiuni de politică economică atât de profunde încât uh, o, o astfel de modificare ar presupune o schimbare radicală de paradigmă în materie de guvernanță economică și, în plus, ar fi nevoie de o modificare substanțială a tratatelor, pentru că există un articol în tratate care dă aceste atribuții Comisiei Europene. Să le luăm de la Comisie, să le transferăm către un alt organism, asta presupune o revizuire majoră a tratatelor europene E nevoie, ar fi nevoie de referendum în statele membre și așa mai departe. Deci vorbim de ceva total imposibil. Dacă spunem asta, nu facem decât să spunem lăsăm fondul de mecanismul de stabilitate așa cum e sau ne jucăm cu niște mici schimbări interguvernamentale pentru a veni cu măsuri de protecție suplimentară. În ultima instanță e același lucru. Pentru că adică nimeni de aici nu crede că ar fi realist să contemplăm o revizuire radicală a tratatelor europene. Că suntem de acord, că nu suntem de acord, un astfel de demers ar fi complet eronat, și anume să luăm funcția de monitorizare economică de la Comisie și să o transferăm către un alt organism. Realist vorbind, nu se poate accepta ideea posibilității unei astfel de revizuire a tratatelor. Deci nu are rost nici să mai discutăm așa ceva, pentru că pur și simplu așa ceva nu este în discuție. Ce este în discuție, în schimb, este faptul că noi dorim să venim cu aceste competențe suplimentare pentru mecanismul european de stabilitate și în măsurile de protecție, capitalizarea directă, posibilitatea de a interveni, nu neapărat în conjuncție cu femei, dar dacă e necesar în conjuncție cu femei și în plus inclusiv posibilitatea de a cere restructurarea datoriei, pentru că mecanismul european de stabilitate în prezent presupune o astfel de posibilitate. Noi discutăm acum schimbarea de la posibilitate la obligație în acest sens. Băncile centrale, cei care se ocupă de datoria publică, știu că dacă transformă posibilitatea posibilitate într-o obligație, rezultatul nu e negativ, ci pozitiv. Pentru că dacă ai obligație, asta vine cu o presiune financiară pe piața datoriei suverane și, practic, nu faci decât să crești potențialul pozitiv și această posibilitate ar trebui să rămână o opțiune, nu o obligație, cum e în prezent. Ar fi procedura, uh, uh, abordarea rezonabilă. De ce ar fi mai eficient să facem asta prin uh, articolul 352 și nu la nivel interguvernamental? Și aici vreau să întreb pe domnul Bracman. Spuneați, trebuie să implicăm toate statele membre în procesul decizional, inclusiv statele membre care nu sunt în zona euro. Pe asta face procedura 352. Unanimitate din partea tuturor celor 28 de state membre. Problema pe care o menționați e rezolvată de procedura din 352. Apoi, spuneați dumneavoastră foarte bine că parlamentele naționale față de care e răspunzător guvernul național ar trebui să joace un rol mai important decât Parlamentul European. Însă exact asta apare în propunerea Comisiei. Uitați-vă la cazul Germaniei. Guvernul este răspunzător în fața Parlamentului Național, în fața Bundestagului. Asta nu se schimbă sub nicio formă prin propunerea Comisiei. Com- propunerea Comisiei însă vine pe lângă răspunderea curentă a Parlamentului, care nu se schimbă, vine cu o serie de elemente suplimentare și acestea presupun nu doar răspunderea Parlament, eh, eh, guvernului în fața Parlamentului propriu, dar în plus parlamentele naționale pot să treagă la răspundere nu doar guvernul statului membru, ci și directorul executiv al întregului mecanism european de stabilitate și îl puteți convoca în fața Parlamentului dumneavoastră național să vină să prezinte și să raporteze ce a făcut mecanismul european de stabilitate. Deci propunerea Comisiei nu ciuntește atribuțiile actuale ale Parlamentului Național, din potrivă le dă o posibilitate suplimentară de a trage la răspundere întregul mecanism european de stabilitate și nu doar acea părticică reprezentată la nivel național. Și foarte bine se poate face și Parlamentul European același lucru, să discute cu domnul Regling, să discute raportul anual al mecanismului european de stabilitate, să aibă audiere pe această temă și așa mai departe. Ă, dacă ne așezăm la masă, cred că în ultima instanță ajungem să ne înțelegem și să, să, să eliminăm aceste mici neînțelegeri, care sunt neînțelegeri și nu dezacorduri de fond. Pentru că, încă o dată, Parlamentul European sprijinind integrarea acesteia în tratat nu, nu este în dezacord cu faptul că parlamentele naționale și guvernele naționale au responsabilitatea proprie pentru că, în ultimă instanță, resursele lor merg în fondul european, în, în mecanismul european de stabilitate. A mai fost o întrebare care însă nu ținea de mecanismul european de stabilitate. Practic aici e cu totul altă dezbatere și apelul la independență se aplică și băncii centrale europene. E o instituție independentă, politica monetară nu, nu ține de componenta politică. Am putea să vorbim și despre ținta pe al doilea trimestru, dar nu, asta nu are nicio legătură cu tema noastră de astăzi, care este transformarea mecanismului european de stabilitate într-un fond monetar european. <clears throat> Apoi, e adevărat că un mecanism de stabilitate mai solid, mai extins, ar uh, ajuta la integrarea Uniunii Monetare și economice, inclusiv această capacitate fiscală, bugetul euroerea, cum îi spunea colegul meu francez. Însă, încă o dată, e doar o posibilitate pe care am avea-o, nu e ceva ce vine automat după adoptarea comi- propunerii comisiei. Propunerea comisiei nu face decât să păstreze funcțiunile actuale ale mecanismului european de stabilitate, plus măsurile de siguranță și așa mai tot restul e, o posibilitate pentru viitor și în orice caz statele membre pot să discute această chestiune și să o respingă dacă nu le convine. Deci dacă facem ceea ce ne propunem să facem, vom putea face un pas înainte și încă o dată, cei care nu sunt de acord cu această abordare nu doresc să subscrie la această propunere, sprijinind propunerea comisiei. În concluzie, dincolo de nume, propunerea comisiei este una echilibrată și cred că o examinare detaliată a tuturor acestor aspecte, inclusiv a temeiului juridic, va duce la concluzia că, de fapt, avem de face cu un compromis echilibrat și, sincer, am fost puțin surprins. Am citit programul coaliției de guvernare din Germania, care este foarte clar și merge în această direcție. Și acum aud o interpretare complet diferită din partea domnului Brackmann încerc sincer să înțeleg uh, ce înseamnă aceste ce, propoziții care din, din programul coaliției, care pentru mine sunt un semnal pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Gualtieri, pentru comentariile dumneavoastră. Acum uh, dau acum cuvântul domnului Norbert Brackman. Uh. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să răspund. În urma discuției a devenit evident că există idei diferite despre scopul pe care ar trebui să aibă un asemenea fond monetar sau indiferent care ar fi numele acestei instituții. După criza financiară și după criz, uh, criza datorilor uh, uh, suverane, am introdus un mecanism în etape prin MES care garantează până la urmă că uh, avem fonduri suficiente la dispoziție pentru, uh, pentru o viitoare criză. Aceasta este funcția principală a mecanismului european de uh, stabilitate. Acum discuția privind uh, obiectivul, privind mandatul, se extinde pentru a include și o altă uh, competență, nu doar de mecanism de, de protecție, ci și ca un mecanism macroeconomic de prevenirea unor asemenea crize. Uh, de echilibrare, de depășire a, dif- a diferențelor din Europa. Și atunci uh, mijloacele financiare prevăzute pentru, alte, pentru un alt obiectiv sunt puse sub semnul, sub semnul întrebării. Cel puțin acesta este obiectivul propunerii Comisiei Europene. Tocmai de aceea trebuie să ne referim la această uh, pro, uh, propunere. Cum a spus doamna uh, Keller din Franța, dacă ne dorim o nouă competență, o nouă sarcină, atunci trebuie să fim, să dăm dovadă de uh, solidaritate și să finanțăm noul obiectiv, noua sarcină uh, trasată. Este vorba de o sarcină care are viitorului cadru financiar multianual. Însă nu trebuie să periclităm fondul de garantare, mecanismul de protecție creat pentru situații de criză. Și dacă ne dorim acest lucru, Uh, inclusiv uh, obligația statelor membre de a contribui cu fonduri uh, suplimentare. Și dacă acest mecanism de protecție este pus sub semnul întrebării, nu am face decât să generăm să generăm eventual noi criză și din punct de vedere economic am avea politici uh, proaste. Deci fondurile prevăzute uh, pentru uh, protecție ar fi folosită pentru a crea crize cărora nu am mai putea, nu am mai putea să le facem față. Trimiterea la ce spune noul acord uh, privind coaliția de guvernare din Germania. Dacă citim cu atenție acest uh, acord, uh, ajungem la concluzia că partenerii de coaliție de, de guvernare nu au convenit asupra acestui punct, ci se spune că acest mecanism ar trebui să fie încadrat în dreptul uh, com- uh, comunitar uh, prin respectarea drepturilor existente. Este o îngrădire puternică, ceea ce nu spune decât că acest subiect va trebui să fie discutat, extins și uh, intens în Germania. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Brackman. Are cuvântul acum doamna Albuquerque. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș fi de acord cu unele din afirmațiile anterioare, în mod special cu domnul Guatieri și mie mi se pare că propunerea comisiei este una echilibrată de fapt și este uh, înțeleg în același timp că ea poate fi interpretată în mod diferit, chiar dacă eu nu fac acest lucru. Mie mi se pare că suntem blocați în același loc în care fusesem blocați în anul 2012-2013. Există în continuare aceleași preocupări, există aceleași suspiciuni vis-a-vis -vis de ce urmărește Comisia Europeană prin această propunere. Sunt lucruri întâlnite în mod repetat în ultimii patru ani. Implicarea Fondului Monetar Internațional a fost necesară pentru că nu eram pregătiți să facem față crizei. Nu eram pregătiți să acceptăm um, aranjamentele necesare pentru a ajuta statele care se confruntau cu probleme. Cu toate acestea, cred că ar trebui să putem să ne descurcăm singur. Acest lucru nu înseamnă că uh, nu ne dorim uh, sprijinul Fondului Monetar Internațional. Cu toții Uh, facem uh, parte din uh, Fondul Monetar Internațional, însă suntem în primul, suntem și europeni, deci ar trebui să încercăm să ne stabilim propriile mecanisme de asistență. Sunt de acord cu domnul Gualtieri, cred că există anumite neînțelegeri Uh, pre, uh, preconcepții legate de această diferență între debitori și creditori. Este un rezultat al acestei, uh, al acestei crize, a reacțiilor negative din opinia publică din cele două tabere de această tendință de a da vina pe unii și pe alții și îngrijorarea mea este că dacă vom rămâne potmoliți în continuare nu vom putea merge înainte, nu vom putea merge înainte suficient uh, de repede, nu vom uh, face reformele profunde de care avem nevoie pentru a face față unei viitoare crize. Așa cum a spus domnul Gualtieri, dacă, ne, dacă, ajungem la oblig, dacă ajungem la impunerea unei obligații de restructurare a datoriilor, știm că ajungem la uh, situația în care o profeție se va auto-adeveri. Uh, chiar dacă avem în, în continuare dificultăți, chiar dacă anumite țări au probleme din punctul de vedere al sustenabilității acestor datorii, cred că nimeni nu poate nega faptul că am făcut progrese imense, că suntem într-o situație mai sigură astăzi în comparație cu cea uh, Uh, din urmă cu câțiva ani. Însă nu este suficient în mod evident. Acum nu face decât să, încer- să încercăm să consolidăm cadrul, uh, cadrul uh, instituțional și s-ar putea însă să fim confruntați cu o nouă criză înainte de a definitiva uh, această reformă instituțională și atunci uh, s-ar putea să discutăm de o Europa a, a atâtor viteze încât unii vor rămâne uh, cu totul uh, în urmă. Deci, indiferent de neînțelegeri, de opiniile politice diferite pe care le avem, cu tot respectul uh, datorat diferitelor opinii politice, cred că este important să avem, să găsim o abordare mai echilibrată, aș spune, să nu încercăm să interpretăm uh, comi- uh, propunerea Comisiei Europene, așa cum nu este cazul. Dacă este cazul, această propunere trebuie să fie uh, clarificată, astfel încât să nu mai existe dubii. Din punctul meu de vedere, uh, propunerea Comisiei nu ridică preocupările exprimate de domnul Brackman, însă dacă aceasta este opinia Bundestagului german, poate propunerea comisiei uh, poate fi modificată, formulată într-un mod mult mai clar. Și chestiunea uh, legitimității uh, democratice, pe care am uitat-o puțin, nu trebuie să uităm că și dacă Parlamentul European va avea un rol de monitorizare, acest lucru înseamnă că toți cetățenii vor putea Uh, să-și exercite mult mai bine un control, pentru că eurodeputații sunt uh, aleși în mod direct de toți uh, cetățenii europeni. Și, de asemenea, această instituție viitoare va putea fi invitată în fața parlamentelor naționale, ceea ce îmbunătățește Uh, percepția legitimității democratice. Însă, din nou, aș, aș insista asupra următorului punct. Este deosebit de important ca și guvernele naționale să-și asume uh, reformele și propunerile discutate pe plan european. Este deosebit de important să le apere în fața propriilor uh, parlamente pentru a exista o legătură mai puternică între, se, în, între ce se decide la uh, Uh, Bruxelles, Frankfurt, Strasburg și uh, ce se întâmplă în mod concret uh, pe plan național. Și aș dori de asemenea să mai lansez un apel, indiferent de forma finală a acordului. Înțeleg preocupările celor care doresc să aibă în continuare unanimitate când se iau toate deciziile, însă uh, Trebuie să ajungem la un mecanism eficient care să poată să răspundă rapid și știm cu toții că regula votului în unanimitate, când vine vorba de adoptarea unor decizii specifice, um, stimulează crearea unor instrumente care pot fi abuzate. Dacă întregul cadru este, se bazează pe decizii luate în unanimitate, atunci trebuie să permitem în același timp luarea unor decizii rapid, pentru că uh, dacă pierdem prea mult timp discutând, vom lua o decizie când va fi prea târziu. Dacă așa se va întâmpla, nu are rost să ne mai pierdem timpul discutând acest cadru. Acest cadru trebuie să fie unul eficient. Discutăm despre piețele financiare și viteza este uh, esențială. Dacă nu vom putea să reacționăm, să, uh, să acționăm rapid, nicio acțiune nu va fi utilă. Deci avem nevoie de uh, reguli foarte clare, să le stabilim în unanimitate, însă să garantăm existența unui mecanism care funcționează. Care funcționează chiar dacă există o țară care, din motive specifice, care nu au nicio legătură cu problema discutată, va adopta o poziție care nu este una rezonabilă și care poate să fie foarte dăunătoare întregii Uniuni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Dacă îmi permiteți câteva observații. În primul rând, ne-am gândit să ne axăm pe un subiect uh, foarte important și cred că președintele Gualtieri, Gualtieri împreună cu mine am luat o decizie importantă să discutăm care va fi rolul parlamentelor în acest proces de transformare a mecanismului european de stabilitate într-un fond monetar european. În al doilea rând, eu cred că cu toții dorim să înțelegem cum putem să îmbunătățim viitorul Uniunii și viitorul Europei. Cum putem să ajungem la o economie mai sigură? Și pentru mine câteva puncte sunt uh, foarte importante. În primul rând, trebuie să existe o înțelegere reciprocă. În al doilea rând, um, avem nevoie de încredere. Parlamentele naționale ar trebui să aibă încredere în instituțiile Uniunii Europene, începând cu Parlamentul uh, European și noi ar trebui să avem încredere în parlamentele naționale. Următorul punct important este uh, transparența. Și anume să nu avem uh, măsuri uh, secrete, acțiuni secrete, ci transparente. Și în ultimul rând, eficiența să ne, prin care să ajungem la rezultatele preconizate. Dacă vom ține. Um, intenția noastră este de a continua această dezbatere și Parlamentul European își dorește o dezbatere Um, cât mai inclusivă. Am dorit să invităm pe toți cei care doresc să își aducă contribuția la această dezbatere privind uh, o Europa mai bună. Suntem în uh, etapele inițiale ale acestei dezbateri, deci nu cred că trebuie să ne temem de acest dialog. A fost o mare plăcere să prezidez această sesiune. Aș dori să mulțumesc președintelui Comisiei Econ Uh, domnului Gualtieri pentru contribuția sa, domnului Norbert uh, uh, Brackman, doamnei Albuquerque și în numele doamnei Stoianova, co-președinte acestei sesiuni. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților, mai ales și celor care au luat cuvântul în această dezbatere. Mulțumesc și secretariatului și angajaților. Și acum pot să vă anunț cu mare plăcere următorul punct de pe ordinea de zi, prânzul. Poftă bună și ne uh, vedem la prânz.